de rezoluție a Comisiei de Afaceri Externe în ce privește deteriorarea situației umanitare în Sri Lanka. Așteptăm câteva momente pentru ca doamna comisar să ia loc. Acum deci pot să deschid dezbaterea și dau cuvântul reprezentantei Comisiei de Afaceri Externe pentru 4 minute. Doamnă Isler Băgân, aveți cuvântul. Euh, domnule președinte doamnă comisar dragi colegi mai întâi aș dori să mulțumesc președintele comisiei uh, afet care a acceptat procedura 91 tocmai pentru a uh, introduce pe ordinea de zi această rezoluție de urgență pentru că cu ocazia ultimei noastre plenare din strasbourg avusesem deja o rezoluție de urgență pe marginea acestei chestiuni situației din Sri Lanka. Doresc să mulțumesc întregului Parlament European pentru faptul că a acceptat această dezbatere în această seară și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna comisar, pentru că ați venit pentru această dezbatere. Știu că e o oră foarte întârziată, dar cred că noi trebuie să prezentăm, să mm, transmitem un semnal politic foarte puternic uh, în atenția guvernului și reprezentanților tamili din Sri Lanka, pentru că noi ne-am dorit această rezoluție tocmai pentru că situația se înrăutățește pe zi ce trece și avem mărturii directe din partea familiilor, din partea populațiilor tamili care se află în Europa și care ne trimit mesaje, mărturii despre ceea ce se întâmplă cu cei care au rămas în țară și care se află în capcana aceasta a conflictelor între tigrii tamili Tamil și armata sri sri-lancheză. Vă asigur că e vorba de lucruri groaznice pe care le îndură această populație. Nu știm câte persoane anume, dar estimările sunt între 150 și 200 de mii de persoane care ar trebui să fie evacuate. Dar ce înseamnă evacuate? ONG-urile ne cer să fie evacuate pe mare, pe cale maritimă. Însă eu îmi pun întrebarea ca să meargă unde, unde vor merge uh, aceast, aceste populații. În această după amiază m-am întâlnit cu o fetiță născută într-un câmp, într-o tabără de refugiați sri lankezi care se află deci acum în Europa. Dacă aceste populații tamil, tamil trebuie să părăsească uh, teritoriile lor pentru a trăi în tabere de refugiați, iată că nu mi se pare o soluție foarte bună. De aceea cerem o încetare a focului. Bineînțeles, vom avea dezbatere cu PPO-ul pentru a vedea dacă e vorba de o încetare a focului temporară sau definitivă. Însă noi ceea ce cerem este să fie un ceva definit imediat, în așa fel încât populațiile să nu se mai afle în pericol, pentru că sunt oameni care sunt uciși. Am avut, de altfel, încă un exemplu astăzi prin aceste mărturii. Cerem în această rezoluție ca guvernul sri lankez să coopereze cu ONG-urile, cu țările care uh, au bunăvoința și doresc să uh, ajute la rezolvarea acestui conflict. Cerem de asemenea ca Uniunea Europeană să poată ajuta la transmiterea ajutorilor care sunt necesare, alimente și medicamente. Și iar în numele grupului meu, pentru că Verzi se află la inițiativa, uh, la baza acestei rezoluții de urgență uh, pe care am depus-o în Comisia AFET luni, noi, în numele acestui grup, cer ca această uh, acest subiect să fie luat în serios uh, de un anumit număr de colegi care au interese diverse și pot să vă amintesc faptul că de multă vreme anumite grupuri politice cer să poată fi abordată uh, această chestiune a situației din Sri Lanka, dar din motive interne nu s-a putut face acest lucru, nu am putut discuta despre Tamil și despre Uh, situația care se înrătățește, după cum știți, din anii 80 încoace. Doamna comisar, având în vedere că vă aflați în această seară aici, cred că ne mai putem pune încă o întrebare. Uniunea Europeană pare să fie o speranță în rezolvarea conflictului. Poate că astăzi a venit momentul să ne punem întrebarea referitoare la instaurarea unei unei celule, unui departament pentru rezolvarea conflictelor. Vedem peste tot în uh, lume că Uniunea Europeană, de câte ori face propuneri, este luată în serios. Deci, rezolvarea conflictelor nu trebuie să ne mai mulțumim cu un rol de actor care însoțește, ci mai degrabă de uh, un rol de lider pentru uh, soluționarea conflictelor. Și poate că am putea să facem ceva printr-o prezență puternică a Uniunii Europene, printr-un mesaj puternic transmis autorităților sri, Lankese și doar astfel vom avea Uniunea Europeană foarte puternică din punct de vedere politic. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doresc bun venit, urez bun venit doamnei uh, Ferrero-Waldner și are cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimată doamnă Isterbegan. Ca unul dintre copreședinții uh, procesului de la Tokyo pentru procesul de pace, trebuie să spun că personal am urmărit îndeaproape evoluția situației din Sri Lanka. Trebuie să spun că suntem profund îngrijorați de situația curentă și de asemenea de consecințele umanitare tragice ale conflictului, așa cum au fost exprimate în ultimele concluzii ale Consiliului din 23 februarie. De asemenea, uh, o declarație a fost uh, uh, eliberată de către copreședinți în februarie. Suntem preocupați în mod deosebit de suferințele a mii de persoane strămutate pe plan intern care sunt um, care nu se pot mișca din cauza luptelor din Sri Lanka. Nu mai avem de-a face cu o simplă criză, e vorba de o adevărată catastrofă umanitară de un dezastru. Acest lucru ne-a fost uh, transmis de o uh, serie de uh, surse independente, inclusiv ONU și CRC. Anunțul guvernului sri lankez de a deschide două drumuri, două căi de evacuare la nord și la sud de zona sigură este un pas pozitiv, dar vrem să știm cum, cum va funcționa asta în practică. Am cerut tuturor părților tigrilor tamili și autorităților strilancheze să protejeze populațiile civile, așa cum se cere ă, conform ă, dreptului umanitar. Și de asemenea să permite circulația sigură și ă, neîngrădită a oamenilor. Atât LTTE și armata srilangheză sunt responsabili pentru creșterea dramatică a ă, răniților civili din ultimele luni. Cred că avem o nevoie urgentă, imediată, de a acționa pentru a salva vieți omenești în Sri Lanka. Acest lucru a fost confirmat de ONU de, și de secretarul John Holmes, care a atras atenția asupra uh, nivelului ridicat de uh, victime uh, și, de asemenea, de înaltul Consiliu al Drepturilor Omului. A, aceste măsuri trebuie să aibă un efect uh, de lungă durată asupra păcii și reconcilierii în Sri Lanka. Și în acest context susținem uh, propunerile uh, domnului John Holmes către guvernul sri Lankes pentru a întrerupe ostilitățile, pentru a permite populației civile să poată părăsi zona în siguranță și, de asemenea, propunerile către LTTE să permită civililor să poată pleca. co Co-președinții, de asemenea, au apelat la LTTE să depună armele dar, din nefericire, trebuie să spun că această cerere a fost respinsă mai de, și mai mult ignorată. Credem că guvernul uh, din Sri Lanka are obligația de a-și proteja toți cetățenii și de a fi de acord cu un acord de încetare a focului umanitar. Așa acest lucru a fost inclus în concluziile Consiliului pentru a permite răniților și bolnavilor să poată uh, părăsi zona și, pentru a, și de asemenea pentru a putea beneficia de alimente și medicamente. Același lucru l-a sugerat și India uh, weekendul trecut. Noi continuăm să fim alarmați de situația umanitară din Sri Lanka în contextul unor rapoarte de uh, ucideri extrajudiciare, de răpiri și de intimida o intimidare serioasă a presei, a mass media. Este foarte important ca guvernul să uh, urmăresc îndeaproape cazurile cele mai uh, importante. Nu se poate să existe impunitate pentru astfel de crimă. Și Uh, comisia continuă să fie convinsă și pot spune personal că nu există o soluție militară pentru conflictul etnic din Sri Lanka. E nevoie de dialog care să conducă la o, soluție politică. Pacea și uh, reconcilierea uh, de durată nu pot, fi, nu pot fi realizate decât printr-un consens printr-un dialog și prin furnizarea de uh, spații adecvate pentru toate comunitățile. Și ca, în calitatea mea de copreședinte, am spus întotdeauna că doar o soluție politică, printr-un fel de pachet de măsuri de descentralizare, uh, să poată să fie din nou pus pe masa de negocieri. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Acum uh, dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice, în primul rând în numele PPEDE, domnul Tanak, două minute. Doamnă comisar, domnule președinte, sperăm că conflictul din Sri Lanka va ajunge în sfârșit la uh, un final. Am văzut ce s-a întâmplat de 25 de ani cu acest conflict între armata oficială și Tigrita Mil Și acum din punctul meu de vedere, acum singura alternativă pe care o au tigritamile, care sunt considerate organizație teroriste, este o să înceteze ostilitățile și să depună armele, o să se declare învinși. Această organizație, cum spuneam, este identificată ca fiind teroristă atât de UE cât și de Statele Unite ale Americii și asta pe drept cuvânt pentru că sunt cruzi față de populațiile civile și nemiloși pentru că acest conflict nu a făcut decât să întârzie economia, dezvoltarea economică a acestei țări. Mii de uh, civili sunt prinși ca într-o capcană pe această fâșie uh, de, uh, de pământ și nu putem să acceptăm acest lucru, iar tigrii tamil uh, exploatează acești civili, folosesc ca scuturi vii ca să fie siguri că nu vor exista atacuri din partea armatei oficiale și noi trebuie să insistăm ca să existe niște coridoare pentru ca ajutorul umanitar să poată să ajunge, ajungă la aceste persoane și să se evite orice fel de uh, vărsare de sânge. Și evident că răbdarea armatei are și ea o limită și se tem că uh, tigrii tamil vor scăpa și ei în cazul în care se vor organiza evacuări pe mare, pentru că se vor amesteca în rândurile populației civile. Ne dorim ca această organizație să fie în sfârșit uh, învinsă și să existe un climat de pace și înțelegere interetnică în Sri Lanka și să se împartă în mod echitabil resursele pentru ca să existe un stat sri lankez uh, unitar. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnul Robert Evans, în numele uh, grupului socialist, 5 minute. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur de faptul că avem această dezbatere și doresc să mulțumesc doamnei comisar pentru uh, seriozitatea cu care ne-a răspuns. E adevărat că e un subiect foarte important, deși păcat că îl discutăm la ora 11 noaptea când e atât de puțină lume în sală. Însă intervențiile colegilor au arătat cât de important este acest subiect. Trebuie să uh, reținem faptul, așa cum spunea și doamna comisar, că situația este îngrijorătoare. Însă vedem că lucrurile au evoluat și, așa cum spunea și doamna Beghean la bun început, avem nevoie de un semnal puternic uh, în privința deteriorării a uh, situației din Sri Lanka, deteriorarea care are loc pe zi ce trece. E clar că su- susțin rezoluția așa cum a fost uh, prezentată, cu excepția unui cuvânt și anume temporar. Îmi pare rău. Uh, când am auzit cuvintele domnului Tanak, uh, că, spunând că o încetare a focului uh, permanentă și pe termen lung ar putea fi un dezastru. Însă, în fiecare caz de conflict în lumea întreagă, Parlamentul European întotdeauna a cerut un, încetare a focului permanentă și acest lucru poate fi un, condiție prealabilă pentru a reconstrui pe cale diplomatică dialogul, în așa fel încât să ajungem într-o situație de pace și de conviețuire pașnică între diferite etnii. Țin să le mulțumesc verzilor pentru amendamentul lor, amendamentul numărul 1, care se referă la uh, civilii din Sri Lanka. Dar o încetare a fecului temporară, prin natura sa, înțelege, lasă, dă de înțeles că se, ne vom întoarce într-o situație de conflict. Și din nou conflict, asta înseamnă că vom avea din nou tragedii umanitare, uh, suferință, victime și nu cred că nimeni din Parlament își dorește așa ceva. Apoi, amendamentul numărul 2. Îl susțin de asemenea pentru că condamna orice uh, acțiune violentă, indiferent cine ar fi autorul acestei acțiuni violente. Și putem condamna toate formele de violență, chiar și uh, atacurile uh, sinucigașe la care s-a uh, făcut referire adineauri. Dacă îmi permiteți, aș dori să citesc un, un document din partea unui deputat sri lankez care datează din uh, la începutul lunii martie. Vă doresc să vă, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că solul în Sri Lanka este presărat de muniții cu cap exploziv. Uh, cu submuniții și că toată această regiune este extrem de periculoasă pentru că uh, toate aceste muniții uh, nu sunt vizibile. Peste 130 de civili au fost uciși, chiar și copii, și peste 200 de persoane au fost grav rănite și uh, nu cred că cineva poate pune la îndoia, îndoială uh, conținutul acestui document. În plus de aceasta, vă sugerez să facem tot ceea ce putem, tot ce stă în putința noastră pentru a pune capăt unor astfel de situații. Domnul Cataran cum care locuiește în această regiune, în această așa zisă regiune, care acum este o regiune uh, sigură, mi-a scris spunând că 250, 2544 de persoane au fost ucise în ultima vreme și peste 5828 de persoane au fost grav rănite. Și se spune că sunt bombardamente care ucid în medie între 30-40 de persoane pe zi. Cred, dragi colegi, că nu a inventat astfel de lucruri și mi se pare, după cum a spus și doamna comisar, că avem toate mărturiile necesare din partea ONG-urilor care ne aduc la cunoștință exact ceea ce se întâmplă acolo. Apoi, la amendamentul 6, uh, aș dori să mă refer la un document pe care l-am primit din partea domnului Holmes, ambasador sri lankez în Bruxelles. Se pare că uh, în punctele de tranzit există o uh, populație mult prea numeroasă și uh, trebuie să fim foarte îngrijorați în ceea ce privește aceste tabere de refugiați. Mi-a trimis și câteva fotografii și vi le pot arăta și cred că încă o dată aici nu e vorba de date inventate. Uh, și știu că și doamna comisar are contacte cu uh, cei care lucrează în aceste regiuni și știu cât poate fi de periculoase, cât pot fi de periculoase aceste regiuni. Bineînțeles, susținem uh, formularea originală din document cu privire la aceste zone și la uh, câmpurile, taberele de refugiați. Agențiile umanitare Uh, pe care toată lumea cu siguranță în sânul acestui parlament le susține uh, sunt agenții care sunt indispensabile în această regiune. Și în final, cred că ar trebui să trimitem un document secretarului general al Națiunilor Unite, pentru că, după părerea mea, e vorba de o criză umanitară internațională, așa cum am intitulat-o în uh, rezoluție. De aceea, dragi colegi, v-aș ruga să susțineți amendamentele înaintate de către toate grupurile politice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! spune domnul președinte. Dau cuvântul din nou doamnei Isler Beghean în numele verzilor domnului. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Ferro-Waldner pentru intervenția sa și pentru uh, răspunsul apelului ONG-urilor uh, în privința populației care este prinsă în zona de conflict E adevărat că în Birmania, uh, în 2006, ne-am găsit într-o situație asemănătoare în care junta a blocat accesul a ajutoarelor umanitare și a trebuit să se facă tot posibilul pentru ca ajutoarele să ajungă la oamenii de care, care aveau nevoie de ele. Aș vrea să mă adresez de asemenea colegilor mei de aici, din PPE și din Partidul Socialist. Cred că trebuie să facem un apel la înțelepciune, stimați colegi. Dacă această propunere de rezoluție de urgență este propusă de noi, este pentru ca Parlamentul să-și exprime poziția mâine. Deci, ceea ce nu aș vrea să se întâmple cu niciun caz este ca din motive uh, de uh, divergențe pe care le înțelegem, fiindcă am avut deja o dezbatere cu privire la uh, acordul de încetare a focului temporar sau Uh, permanent. Vă rog în, să fim înțelepți și aș vrea să spun mai ales domnului Tenăc, folosind uh, cuvintele doamnei comisar, că niciun conflict armat nu rezolvă o problemă. Știm asta cu toții, războiul nu poate rezolva niciodată nimic. În ceea ce privește acordul de încetare a focului temporar, nu cred că este responsabil față de uh, populația implicată. A, asta ar presupune că mai târziu vor fi implicate într-un conflict. Asta înseamnă că trebuie ca populația să fie evacuată și atunci trebuie să permitem ca ei să fie evacuați. Uh, populația tamilă e, sunt proprietari ai unor terenuri, uh, sunt sri lankezi, deci trebuie să fim foarte atenți uh, la această problemă. Totuși, sunt gata să fac concesii și să retrag unele amendamente cu condiția ca împreună să avem o poziție comună și să transmitem acest semnal politic puternic în lumii întregi. Mulțumesc! Și cu asta s-a încheiat, încheiat lista vorbitorilor în numele grupurilor politice. Acum urmează ceilalți vorbitori de pe listă. Mai întâi Domnul Van Orden, două minute. Mulțumesc. Nu fac nicio iluzie în ce privește impactul teribil al războiului asupra populațiilor civile și trebuie să facem tot ce putem pentru ca ei să fie mai puțin vulnerabili și să beneficieze de ajutorul umanitar. De aceea, această rezoluție în urmă cu trei săptămâni asupra situației din Sri Lanka a fost votată și iată-ne că discutăm din nou despre a, acest lucru nu există nicio asemănă, asemănare între organizațiile teroriste și organizațiile care luptă pentru instaurarea unui guvern democratic. Să nu uităm că ei au fost de acord cu folosirea um, um, femeilor pentru atacurile sinucigașe, pentru folosirea populației civile ca scuturi uh, vii și așa mai departe. Și în timpul festivalului uh, islamic din uh, districtul uh, Nahara au murit mai mult de 14.000 de persoane din cauza acestor atacuri sinucigașe. O mică minoritate din acest parlament nu este mulțumită de această rezoluție și în mod rușinos au vrut să se uh, concentreze asupra condamnării guvernului sri lankez. Noi nu putem să sprijinim amendamente care se bazează pe declarații care nu pot fi uh, dovedite, precum cele ale domnului Evans sau asupra unor declarații ale unor ONG-uri care iarăși nu pot fi controlate Guvernul ne-a asigurat că nu există tiruri asupra uh, zonei sigure și că nici nu au intenția să uh, bombardeze această zonă. Și de asemenea au spus că vor să coopereze în orice fel de ajutor umanitar, în orice fel de acțiune umanitară care să permită evacuarea populațiilor civile pentru că Uniunea Europeană are datoria de a ajuta aceste populații să plece din zona de conflict. Și, de asemenea, trebuie să cerem uh, organizației tigrilor tamil să elibereze această populație. Pentru că oamenii din Sri Lanka trebuie să aibă șansa de a se uita înspre viitor și se gândească că au dreptul la o societate mai o, uh, dreaptă și mai prosperă și care să nu fie supusă presiunilor teroriste. Mulțumesc. Domnul Jolain are acum două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, sunt de acord cu dumneavoastră asupra faptului că e nevoie de o soluție, soluționare politică și nu o soluție militară în această țară. Am avut ocazia să merg în Sri Lanka de mai multe ori și știu care este situația după 25 de ani de violență. Dar într-un război ca acesta, LTT-ul trebuie să facă un pas, un pas pe care nu și dorește să-l facă și pe 23 februarie ministrii afacerilor externe au lansat un apel urgent către această organizație pentru a depune armele și pentru a pune capăt violențelor. Vă imaginați o țară a Uniunii Europene în care ar exista o astfel de teroare timp de 25 de ani de zile? Uh, e clar că e vorba de un adevărat haos. Eu înțeleg cauza tamililor, însă resping cu fermitate metodele organizației LTC. Și de săptămâni de zile încoace auzim că mii de persoane sunt prizoniere pe o coastă foarte îngustă, iar martori oculari ne-au transmis faptul că anumite persoane sunt pur și simplu omorâte în momentul în care doresc să plece din acea regiune. De aceea trebuie să lansăm din nou încă un apel a uh, organizației LTT pentru a pune capăt acestei situații. Nu putem continua astfel. E adevărat, civilii se află undeva la strânsoare între armata strilancheză și uh, organizația LTT, însă trebuie să cerem guvernului să se poată organiza un ajutor umanitar Trebuie să ne pregătim și la situația ce va uh, fi după război în această regiune. Avem nevoie de o descentralizare, oarecare autonomie pentru anumite populații și asta în cadrul unui uh, amendament pentru o Constituție sri lankeză. Mulțumesc! Trecem acum la procedura catch the eye există trei cereri. Domnul Rubic mai întâi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Cred că ceea ce a spus doamna comisar, și anume că o soluție militară este imposibilă, ar trebui să fie scris pe primele pagini ale ziarelor în Sri Lanka. Dar tensiunile din țară și problemele care s-au adunat în ultimii ani sunt uh, o dovadă a problemelor de comunicare. Trebuie să ne asigurăm că poziția strategică a Sri Lankei să aibă un cuvânt de spus în acest conflict. În același timp, trebuie să vedem ca situația economică în țară să se îmbunătățească și ca infrastructura să fie îmbunătățită, astfel încât comunicarea de care este nevoie între părți să poată avea loc. Poate a fi nevoie să se recurgă la un mediator. Mulțumesc, domnul Meier, aveți cuvântul. Er nu Sri Lanka... Domnule președinte, ceea ce se întâmplă în prezent în Sri Lanka putea fi previzibil de mai mulți ani de zile. Nu e numai o problemă umanitar, ci și un mare eșec politic. Fostul guvern al Norvegiei uh, uh s-a uh, oferit să fie mediator între cele două părți implicate în conflict și negociatorul de atunci este acum ministru în actualul guvern. Din nefericire, nu s-a mai optat pentru o soluție pacifică. În timpul verii anului 2006, guvernul sri lanchez a hotărât să folosească forța, să facă uz de forță și a adoptat soluția militară. Și acest lucru a fost foarte popular, de aceea s-au câștigat și ultimele alegeri în Sri Lanka, dar situația s-a înrăutățit pentru populațiile civile. Acum trebuie neapărat să redeschidem negocierile și ca toată lumea să câștige în aceste negocieri. Acum are cuvântul domnul Gale. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar, pentru tot ceea ce a spus. A fost foarte clar. Acum trebuie să ne concentrăm asupra sorții uh, civililor și să ne aducem aminte ce a spus Consiliul de Ministri pe 23 februarie, și anume că e nevoie de o oprire a ostilităților imediată, o încetare a focului. Eu unul nu sunt în favoarea unei uh, încetări temporare, pentru că în acest caz catastrofa umanitară nu va face decât să uh, dureze. Persoanele civile trebuie să părăsească zona de conflict și ele nu pot fi uh, ținta unor atacuri violente. Indiferent dacă e vorba despre atacuri ale armatei sau ale uh, tigrilor tamili. Eforturile noastre trebuie să vizeze civilii, repet acest lucru. Aș vrea să vă mai spun un lucru. nu putem să criticăm numai o parte, o tabără, trebuie să criticăm și cealaltă dacă totul este justificat. Președintele încheie dezbaterea așa și cer, doamne comisar, să ia cuvântul. Un punct de ordine. Nu, nu e un punct de ordine. Indicam colegului dumneavoastră că doream și eu să particip la Catch the Eye. Și cred că pot să fac acest lucru, nu? Un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să felicit. Într-adevăr, am încercat să atrag atenția uh, președintelui în așa fel încât să pot participa la procedura Catch the Eye. Pur și simplu vreau să mulțumesc domnului Mann pentru observațiile dumneavoastră care se referi la munca depusă de uh, reprezentanții fostului guvern din Norvegia pentru a găsi o soluție de pace. E adevărat că soarta civililor este cea care ne îngrijorează cel mai tare. De aceea v-aș ruga, dragi colegi, din toate amendamentele, cel mai important este amendamentul numărul 1 care cere o încetare a focului totală și imediată. Acest lucru este în interesul tuturor oamenilor care locuiesc în Sri Lanka. Și am primit informații și din partea unui director regional al unui uh, uh, oficiu de îngrijiri de sănătate din această regiune, care este sri lankez și foarte multe uh, organizații știu foarte bine care e situația de acolo, Crucea Roșie Internațională, Națiunile Unite, etc. De aceea știm foarte clar că situația umanitară se deteriorează în Sri Lanka și avem datoria să facem tot ceea ce putem pentru a pune capăt acestui lucru și cred că votul de mâine este un pas înainte în acest sens. Mulțumesc, spune domnul președinte. Voi aplica în mod foarte strict regulamentul am dreptul să dau cuvântul la cinci oratori, deci domnul Evans avea dreptul să intervină în procedura catch de aia. Are acum cuvântul doamna comisar. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc și uh, stimaților deputați. Cred că a fost o importantă dezbatere, chiar dacă a fost scurtă și la o oră târzie. Uh, ar trebui să știți că de la început um, calitate de copreședinte am fost foarte preocupată de problema din Sri Lanka. Au fost momente când am sperat la bun început, dar trebuie să spun că speranța um, a dispărut și având în vedere procesul de la Geneva, am vrut să fiu de față, dar um, pentru, pentru guvernul de la Sri Lanka, dar din nefericire uh, și acest proces a eșuat. Am fost gata să încep uh, medierea de la bun început, uh, ca și predecesorul meu, Chris Patton, dar uh, domnul Prapakaran a fost bolnav, cred, din, s-a îmbolnăvit de pojar sau variolă. Astăzi trebuie să spun că sunteți de acord, mai ales cu domnul Galler, care a spus și aceeași este și preocuparea mea, oamenii vin pe primul loc preocupările umanitare sunt pe primul loc și trebuie să spun că adesea am fost cel, cel mai mare donator umanitar în Sri Lanka. Am alocat 19 uh, milioane de euro pentru asistență umanitară în 2008-2009, care a fost canalizate prin parteneri cum ar fi CRC, ONU și alte organizații uh, neguvernamentale. Aceste organizații sunt gata să ajute populațiile afectate. Uh, dar au probleme reale pe care ni le comunică în legătură cu accesul la zonele de conflict. Din septembrie 2008, ICRC a fost singura agenție care i s-a permis să funcționeze în zona controlată de LTTE, Vale. Programul Mondial pentru Hrană i s-a permis să trimită niște convoaie de ajutoare umanitare pentru alimente, dar asta doar pentru 50% din nevoile reale. Din nou am furnizat încă uh, șap, uh, șapte milioane de asistență umanitară în uh, 2008 și, de asemenea, am insistat atât la uh, Colombo și la Bruxelles pentru accesul acestor populații la uh, organizațiile umanitare. Așadar, nu pot să spun decât că împreună cu ceilalți copreședinți, în special împreună cu Norvegia, am folosit fiecare ocazie pe care am avut-o pentru a face presiuni pentru ca acordul din 2006 de încetarea focului să fie pus în aplicare și să se rezolve conflictul prin căi pașnice. Dar nimic n-a funcționat. Numeroasele cereri de reîntoarcere la masa negocierilor au fost aproape întotdeauna ignorate în totalitate și, din nefericire, calea militară a prevalat. Apoi, uh, în ultimii trei ani, uh, ajutoarele de către comunitatea internațională și atenția acordată a scăzut tot mai mult, dar nimeni, niciunul dintre copreședinți nu a așa abandonat misiunea și cu toții am, ne-am păstrat angajamentul de a contribui la o soluționare pașnică a conflictului, așa cum au spus-o și uh, am spus-o și prin ultimul comunicat de presă din februarie emis de către copreședinți. Așadar, ceea ce trebuie să facem acum, după părerea mea, este să uh, facem presiuni pentru ca ajutoare umanitare să aibă acces, să ajungă la populație și apoi, în momentul oportun, să încercăm să uh, ducem la crearea unui dialog politic, să încercăm să-i convingem că doar o soluție politică este uh, calea de ieșire din conflict. Altfel, uh, Vom avea un război adevărat, lucru care nu va ajuta cu nimic această insulă frumoasă care a fost cândva un paradis și care poate să redevină un paradis. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumim foarte mult, doamne comisar, pentru că a venit uh, la dezbatere. Acum uh, dezbaterea a luat sfârșit. Propunerea de rezoluție va fi votată mâine la ora obișnuită mâine de la ora 10 la ora 1 de la, și de la 3 la 4 vor avea, va avea loc uh, sesiunea plenară. Este corect? În ordine de zi se spune că dezbaterea începe la la ora 9, președintele se corectează, deci de la ora 9 la 1 și de la 3 la 4 mâine.